să obțină o compensare financiară, uh, salariul uh, întreg, în momentul în care au un concediu de maternitate și se ocupă de uh, copii. Mulțumesc, încheiem acum dezbaterea. Votăm pentru raportul domnului Strelea la ora 12.30 miercuri și pentru raportul domnului Thompson mâine la ora 12.30. Dragi colegi, următorul punct de pe ordinea de zi este dezbaterea comună în ceea ce privește acordul cadru dintre Parlament și Comisia Europeană. Este vorba de două rapoarte ale domnului Rangel. Odată revizuirea acordului cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană și apoi adaptarea regulamentului de procedură al Parlamentului la acordul cadru revizuit referitor la relațiile mai sus menționate. Are cuvântul domnul Rangel, raportorul, 4 minute. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. În legătură cu aceste două rapoarte, de care m-am ocupat în numele Comisiei pentru Afaceri Constituționale, doresc să mulțumesc uh, domnului Svoboda, doamnei Rodberen, Diana Wallace și Rebecca Harms, care au participat la echipa care a negociat din partea Parlamentului cu Comisia acest acord. Doresc să mulțumesc, să, să subliniez uh, spiritul deschis uh, și de cooperare de care a dat dovadă uh, Uh, președintele comisiei, precum și domnul comisar Șefcovici și uh, personalul, uh, staful său. Um, cred că am reușit să ajungem la un acord istoric, care este primul acord cadru la care s-a ajuns după, votare, după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Este un acord cadru uh, bazat uh, pe temeiul legal care este tratatul de la Lisabona, articolul 109 din uh, tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Relațiile dintre Parlament și Comisie uh, s-au îmbunătățit și am reușit să ajungem la un echilibru între cele două instituții după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Munca echipei noastre de negociatori uh, s-a a decurs foarte bine și am reușit uh, să transpunem în acest cadru noi de competențe și prerogativele um, date Parlamentului de Tratatul de la Lisabona. Acest lucru se aplică și procedurii legislative, precum și programării sau planificării. Două exemple. În ceea ce privește implicarea Parlamentului în programul de lucru al Comisiei și în toate chestiunile legate de soft law, deci de legislația neobligatorie în ceea ce privește competențele legislative ale Parlamentului, un alt aspect foarte important se referă la consolidarea puterii de control a Parlamentului. fie în momentul specificării uh, regulilor pentru alegerea comisarilor sau prezența Parlamentului la discutarea chestiunilor legate de remunerarea sau uh, de uh, excluderea unui comisar sau negocierile internaționale. În toate aceste cazuri, prerogativele Parlamentului, care decurg de la, din Tratatul de la Lisabona, au fost recunoscute. Un alt domeniu foarte important este accesul la informații, mai ales accesul la informațiile uh, confidențiale sau secrete. Pe lângă acestea, schimbul de informații uh, și de opinii între persoane de la Parlament și de la Comisie. De acum uh, încolo, comisarul pentru afaceri constituționale poate să comunice documente pertinente conferinței președinților Deci există un uh, schimb de informații între conferința președinților, colegiul de comisar, președintele comisiei și uh, așa mai departe. Și prezența comisiei în cadrul Parlamentului a fost consolidată, mai ales uh, consolidându-se Uh, acest question hour, deci orei de întrebări adresate uh, nu doar președintelui Comisiei, ci și uh, diferiților comisari. Deci, pentru respectarea tratatului de la Lisabona, echilibrului între instituții și mm, virtutea principiului separării puterilor, am ajuns la un acord care precizează prevederile din tratatul de la Lisabona, care vor fi mai ușor de aplicat. Acum are cuvântul domnul comisar Șefcovici în numele Comisiei. Vă rog. Thank you very much, Madam President, honorable... Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați. Am onoarea de a participa la această dezbatere privind acordul cadru revizuit în ceea ce privește relațiile dintre cele două instituții. Sunt uh, mulțumit de faptul că rezoluția ce va fi votată săptămâna aceasta este una care uh, a început odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au participat, domnului Lene, doamnelei, doamnei Diana Wallis, uh, doamnei Rebecca Harms, uh, domnului Hannes Svoboda, și, nu în ultimul rând, domnului Paul Orangel, raportorul nostru, pentru că, iată, am avut o relație de cooperare extrem de bună și mereu discuțiile noastre au fost sincere și constructive. Este clar că prerogativele Parlamentului sub tratatul de la Lisabona au un impact direct în ceea ce privește condițiile de cooperare între cele două instituții. Acest lucru se reflectă în rezoluția din 9 februarie din 2010 a Parlamentului și a uh, afirmației făcute de președintele Barroso în aceeași zi. Este foarte important ca în acordul cadru revizuit să avem o bază de lucru solidă și asupra căreia s-a votat de comun acord. Asta pentru a putea să ne ducem la bun sfârșit activitățile din viața de zi cu zi. Uh, Acordul cadru se bazează, revizuit se bazează pe acordul existent din 2005. Vedem că acesta a fost un instrument foarte bun în ceea ce privește coordonarea relațiilor interinstituționale. În spiritul cooperării uh, bune, am început negocierile privind acordul cadru revizuit în martie. În acest sens, Sper că putem să ne declarăm cu toții mulțumiți de rezultat. Domnule raportor, sunt și eu de părere că revizuirea acordului este un succes și, într-adevăr, se va ajunge la îmbunătățirea relațiilor interinstituționale dintre noi, într-adevăr, acum date fiind competențele sporite ale Parlamentului după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Acum am ajuns în postura de a crea un parteneriat special cu Comisia și Consiliul în acest sens. Permiteți-mi să semnalez câteva elemente care arată progresul. Acordul cadru prevede un uh, program în ceea ce privește dialogul structurat interinstituțional. Astfel, Parlamentul poate să ofere un input important în ceea ce privește programul de lucru al Comisiei uh, în Uniunea Europeană. Prevede reguli clare despre modul în care Comisia va informa Parlamentul în ceea ce privește negocierile și semnarea de acorduri internaționale. De asemenea, se discută și despre informațiile clasificate secrete și despre modul în care Parlamentul are acces la acestea, astfel încât Parlamentul să poată fi informat în ceea ce privește um, acordurile internaționale. De asemenea, se îmbunătățește informația acordată Parlamentului în ceea ce privește uh, munca experților uh, pe post de consilier la Comisie. Coordonarea în ceea ce privește programul de lucru este una îmbunătățită de asemenea. Deși acordul cadru revizuit nu este încă în vigoare, uh, multe elemente sunt deja puse în practică și men- permiteți-mi să menționez câteva aspecte în acest sens pentru 2011. Pe 7 septembrie, președintele Barroso se referi la starea Uniunii la Parlamentul European. Am, uh, preș- pre- prezent, am uh, fost și eu prezent uh, la uh, o astfel de reuniune. Pe 7 octombrie, uh, Colegiul uh, și conferința președinților s-a reunit iarăși în acest sens și din nou uh, la conferința președinților va fi prezent uh, președintele Barroso, tocmai pentru a intensifica dialogul politic dintre instituțiile noastre. În ceea ce mă privește, Țin să spun că se pare că acum avem instrumentul potrivit în acordul cadru revizuit pentru comunicare eficientă. Stimați membri, după cum știți, negocierile pentru acordul cadru revizuit au fost anevoioase și s-au depus eforturi considerabile de ambele părți pentru a se ajunge la un text final care să servească interesele ambelor părți, interesele și îngrijorările, desigur. În ceea ce privește relațiile noastre, de exemplu când vine vorba despre programări la nivelul Uniunii, este important să implicăm și Consiliul. Consiliul însă a decis să nu fie parte la negocierile pentru acordul cadru revizuit. În aceste condiții, am uh, fost precauți și uh, am fost precauți să nu includem acele chestiuni care trebuie să fie decise împreună cu Consiliul. Așadar, negociatorii de ambele părți au depus efortul sincer pentru a menține echilibrul instituțional așa cum a fost el uh, descris de tratate și fiecare și-a respectat angajamentul de participare. Acest lucru nu este reflectat numai în acord. Comisia este convinsă de faptul că textul la care s-a ajuns după negocieri pe alocuri anevoioase, respectă drepturile și competențele fiecărei instituții UE și uh, menține instrumentul și consolidează instrumentul uh, controlului uh, legal. Dar există voci care spun că acordul merge prea departe și că provocările juridice în ceea ce privește implementarea acestuia nu pot fi excluse. Ei bine, dat fiind acest context, Comisia notează următorul lucru. Moțiunea de rezoluție pentru adoptarea acordului cadru revizuit va fi cea care va interpreta textul revizuit. Pe alocuri, interpretarea merge dincolo de textul final al acordului, dat fiind interpretarea necesară. Discutăm despre negocierile privind acorduri internaționale, despre includerea uh, eurodeputaților uh, în delegații ca observatori, precum și despre definirea, uh, uh, definirea și aplicarea uh, legislației neobligatorii. Comisia a fost uh, informată că aceste interpretări, de fapt, s-au dorit a, a uh, contracara obiecțiile pe care le-a avut a, uh, inițial Parlamentul. Pentru a evita ambiguitatea, astfel, Comisia ține seama de interpretarea Parlamentului, de interpretarea dată de Parlament acestui text. Așadar, stimați eurodeputați, Comisia ține seama de toate obligațiile stipulate pentru aceasta în acord și dorește să dea curs acordului potrivit textului final al acestuia. Doresc să specific un lucru foarte clar. Comisia nu va interpreta unilateral acest acord cadru revizuit. Nu, acesta a fost negociat și ne va oferi tuturor posibilitatea de a găsi soluții în interesul ambelor părți, Comisie și Parlament, fără a se ajunge la nerespectarea dreptului interinstituțional. În acest spirit de cooperare vom continua să punem în aplicare parteneriatul special interinstituțional, ținând seama de cooperarea loială la nivelul Uniunii Europene. Aștept uh, cu nerăbdare semnarea acestui acord și implementarea ce urmează acesteia. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Șefcoviș, spune doamna președinte. Ajungem la luările de cuvânt în numele grupurilor politice pentru PPE. Are cuvântul domnul Mendes de Vigo, Trei minute, vă rog eu intré în este parlament. Mulțumesc, doamna președinte. Eu prima dată am venit în Parlamentul European acum 18 ani și mi-aduc aminte că era vorba de un uh, parlament care era doar consultat, care nu avea niciun fel de competențe, puteri. Și evoluția în ultimii 18 ani ne-a demonstrat cum anume acest parlament a trecut de la un parlament doar consultat la un parlament cu competențe de pline și de altfel, împreună cu colegul meu, ne amintim foarte bine cum a avut loc această evoluție. Ceea ce vom aproba miercuri, documentul pe care îl discutăm astăzi, este de fapt punctul culminant al unei discuții și negocieri între Parlament și Comisie despre acordul, acordul cadru. Și în momentul în care explic familiei mele că voi merge la Bruxelles ca să intervin în plen referitor la acordul cadru dintre Parlament și uh, uh, Comisie, e bine, trebuie să explic lucrurile pendelete, pentru că nu se înțelege foarte bine întotdeauna de ce e nevoie de un astfel de acord, uh, ce, ce înseamnă acest acord, ce conține el de ce trebuie să fie un astfel de acord. Însă acordul acesta trebuie să fie făcut, așa cum spunea și domnul Rangel și domnul Șefcovici. Trebuie să fie făcut pentru că este necesar. Acesta își dorește să rezolve prin anticipare toate acele obstacole sau dificultăți în cadrul legislativ, în cadrul controlului parlamentar, în, co- în cadrul cod, codului de conduită. Să rezolve toate obstacolele care ar putea apărea în practică. De aceea cred eu că este o, o, un amestec bun uh, al unei democrații uh, europene, care este o democrație de consens, nu o democrație uh, conflictivă. Și o democrație de consens este inteligentă în momentul în care găsește soluții la probleme. De aceea, acordul cadru reprezintă un instrument tocmai pentru a evita dificultăți pe viitor și probleme pe viitor și pentru a transpune în fapt ceea ce spune tratatul. Și având în vedere că avem un nou tratat, tratatul de Lisabona, era logic să avem un nou acord. Doresc să-l felicit pe domnul Rangel și întreaga echipa care a contribuit la realizarea acestui acord. Un acord foarte rezonabil și când îl citim, ce putem vedea? Vedem că se subliniază un lucru Acordul este echilibrat. Unii spun în anumite state membre că, da, acordul ar putea pune în uh, dificultate Consiliul. Dar noi, de fapt, ceea ce noi ne dorim este să legiferăm. Și ne dorim, suntem colegiuitori Uh, nu, nu, nu vrem niciun fel de avantaj suplimentar. Ceea ce ne dorim este să colaborăm în mod eficient și cred că acest acord va contribui la eficiență. Și așa cum spuneați și dumneavoastră, domnule Șefcovici, eu vin dintr-o țară în care uh, Corida este o instituție deosebit de importantă, deci trebuie să iei taurul de coarne, pur și simplu. Și trebuie să vedem care va fi poziția Parlamentului în ceea ce urește toate uh, uh, negocierile a, uh, referitoare la acordurile internaționale. Parlamentul trebuie să aibă un cuvânt de spus acest acord va fi adoptat aici în Parlament și știm foarte bine ce conține acesta. De aceea, ce pot să vă spun? Nu pot decât să vă urez uh, o muncă fructoasă pe viitor. Mulțumesc în numele socialiștilor și democraților, domnul Haureghi, două minute. Președinta. Mulțumesc, doamna președinte. Mă alătur și eu celor care au luat cuvântul până în prezent în această dezbatere. E adevărat că dincolo de dificultatea tehnică pe care acest acord ar putea să o reprezinte, eu cred că aici discutăm despre ceva deosebit de important. Un aspect pe care trebuie să-l considerăm împreună cu reforma regulamentului pe care am făcut-o acum câteva luni de zile, imediat după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Aici vom avea un nou cadru și acordul acesta, ne, uh, împreună cu acordul acesta, iată că avem acum o nouă arhitectură a democrației europene. Eu sunt convins că acest nou rol pe care îl va asuma Parlamentul European prin tratatul de la Lisabona, și anume că devine o, o cameră legiuitoare, legislativă, prin reforma regulamentului, prin acordul cadru, iată că Parlamentul obține ceea ce noi am putea spune, un temei, o bază de funcționare rezonabilă. Pentru că s-a spus deja acest lucru. Ceea ce este important este ca Parlamentul nostru, cu începere de astăzi, să aibă această posibilitate de a dialoga împreună cu Consiliul, împreună cu Comisia, de a uh, redacta legi împreună cu Comisia. Și iată de ce avem nevoie de un astfel de acord cadru. Un acord cadru în care să fie clar explicate toate condițiile necesare ce trebuie îndeplinite requisite pentru o bună funcționare a celor două instituții. Eu sunt de părere, domnule Șefcovici, că trebuie să avem acest mecanism de prezență a Comisiei în Parlament. Spre exemplu, prezența întregului colegiu de comisar pentru a răspunde la întrebările Parlamentului. În așa fel încât să avem răspunsuri directe, răspunsuri rapide, să putem consolida relația noastră între cele două instituții. Și interpretarea dumneavoastră referitoare la paragrafele 7 și 8. Eu înțeleg modul în care ați interpretat dumneavoastră acest lucru. Uh, Parlamentul nu trebuie să fie parte la uh, negocierile internaționale, dar și dumneavoastră trebuie să înțelegeți faptul că noi, ca Parlament, ne-am exprimat o dorință, o poziție de principiu valabilă pentru viitor, și anume cum anume trebuie să reacționeze Parlamentul European sau să participe Parlamentul European la negocierile internaționale. Mulțumesc. Din partea grupului ALDE are cuvântul Andrew Duff, două minute. Um, we uh, listened with... Am ascultat cu mult interes ceea ce a spus domnul comisar Șefcovici. care pare mai interesat în a placa Consiliul decât în a ataca poziția Parlamentului și cred că are dreptate să aibă această atitudine pentru că uh, Uh, după cum vedeți, da, Consiliul care nu este aici nici în această seară, dacă, pe, dacă Consiliul ar fi fost cu adevărat interesat să aibă un rol de jucat în acest acord cadru, ar fi putut să fie prezent în această seară reprezentat. Parlamentul European știe că a făcut eforturi pentru ca tratatul de la Lisabona să intre în vigoare și acum trebuie să ne exersăm noile, prerogativi, eh, noile prerogative cu dând dovadă de responsabilitate. Suntem eh, de asemenea angajați pentru a consolida eh, puterea Uniunii Europene în negocierile internaționale Uh, printr-o prestanță eficientă a Comisiei. Doresc să subliniez în mod deosebit nevoia ca președintele Barroso să revizuiască codul de conduită al comisarilor, mai ales în ceea ce privește uh, declarațiile de interese financiare anumite fragilități ale acestuia uh, au apărut în momentul în care Parlamentul a aprobat Comisia Barroso II. Mulțumesc! Vă mulțumim! Reformisten. Din partea conservatorilor și reformiștilor europeni, domnul Cernetski, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Prietenul nostru spaniol, domnul De Vigo, a spus că nu prea poate să explice propriei sale familii această relație specială din punct de vedere juridic în ceea ce privește cele două instituții europene. E bine, poate că el are mai multă răbdare decât mine. Eu nici măcar nu încerc să discut aceste chestiuni cu familia mea pentru că este mult prea complicat. Eu consider că tratatul de la Lisabona s-a dovedit a fi un fel de întâlnire cu necunoscut. Un blind date. Și nu este oportun faptul că abia acum specificăm competențele unii eh, competențele instituțiilor europene. Este puțin cam târziu, însă mai bine mai târziu decât eh, niciodată. Haideți să nu discutăm în termeni prietenoși, ci să discutăm despre aceste relații în termeni foarte preciși, să discutăm exact care este relația dintre Comisie, Consiliu și Parlament. Este mult mai bine decât să fim pur și simplu amiabili. Mulțumesc, spune președinta. Din partea EFD are cuvântul domnul Messerschmidt un minut și jumătate. Eh, eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să profit de ocazie pentru a-i mulțumi domnului Rangel pentru munca depusă Există foarte multe aliniate interesante în acest raport. Este absolut uh, îmbucurător faptul că vom uh, avea mai multe competențe, mai multe drepturi vis-a-vis -vis de munca depusă de comisie și acest lucru va duce la mai multă transparență, la mai multă eficiență. Lucru deosebit de important. Acum, în ceea ce privește politica și afacerile externe, uh, Știm că a existat o evoluție în, din momentul în care tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare în acest dosar. Și deci prin acest acord noi obținem anumite asigurări, anumite garanții în acest domeniu al politicilor externe. Știm că foarte mulți reprezentanți din Irlanda, din Franța, din Germania au avut ocazia să se exprime împotriva acestei idei uh, dar și și-au exprimat anumite așteptări, spunând că uh, există un grad de suveranitate care trebuie să fie respectat. Însă acum, prin acest acord, uh, știm că Parlamentul European va fi implicat în aceste decizii. Mulțumesc din partea celor neafiliați, domnul Brons, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Rezist tentanției de a respinge automat, ca fiind inutil, acordul între cei doi uh, susținători ai acestui proiect. O să încerc să-l judec în baza meritelor acestora. Se discută despre creșterea și consolidarea prerogativelor parlamentare. Am avut oarecare succes. Avem acum tratament egal între Parlament și Consiliu uh, o obligativitate mult mai mare în ceea ce privește uh, inițiativele Parlamentului în fața Comisiei, suntem implicați în ceea ce privește negocierile internaționale și așa mai departe. Însă să nu uităm și celelalte aspecte. Egalitatea dintre Parlament și Consiliu presupune o anumită, un anumit dezechilibru totuși. Și, din păcate, interesele statelor naționale sunt afectate. Mai mult decât atât, Puterea exercitată de Parlament este exercitată disproporționat la nivelul eurodeputaților și președinților uh, comisiilor. Și să nu uităm că se ajunge la un dezechilibru cât se poate de serios. De asemenea, în ceea ce privește negocierile internaționale, acestea erau stipulate și în acordul din 2005 și vedem că Parlamentul nu a fost tratat ca un partener egal. Nu suntem de acord în ceea ce privește transferul de date cu SUA și atunci când la Libe s-a discutat despre secretomanie, atunci nu am primit un răspuns concret și uh, s-a, toată lumea s-a prefăcut că întrebarea nu a fost înțeleasă. Mulțumesc, spune președinte. Ajungem acum la ceilalți vorbitori. Domnul Iacolino, două minute. Grazie. Mulțumesc, doamnă președinte și eu doream uh, să-i felicit pe negociatori pentru rezultatul pozitiv obținut într-un timp rezonabil. Dovada dialogului constructiv interinstituțional este tocmai acest acord care sperăm că va fi adoptat miercuri și va fi ratificat imediat după. Este un acord care dă imbold rolului central al Parlamentului European, afirmat de Tratatul de la Lisabona. Impune o cooperare fermă între instituții pentru, și în acest sens a făcut uh, eforturi negociatorii. Parlamentul are încredere în comisie, dar trebuie să evalueze activitatea acestuia prin monitorizare constantă uh, în modul în care gestionează programele Comisia și rezultatele pe care le um, obține. În ceea ce privește regulamentul de conduită a comisarilor, uh, inclusiv obligarea furnizării informațiilor, inclusiv cele secrete, uh, nu sunt de acord cu anumite amendamente care, după părerea mea, nu merg în direcția cea bună, chiar dacă sunt coerente mai mult sau mai puțin cu textul. Pe de altă parte, sunt convins că prin acest document, prin acest raport, putem, le vom, se va permite o mai bună legiferare și uh, impactul procedurii asupra proiectelor legislative va fi unul pozitiv. Se vor consolida și raporturile cu uh, parlamentele naționale și se încadrează de asemenea relațiile cu agențiile. Sper că direcțiile generale din Comisie vor fi și mai disponibile în relația cu Parlamentul. În încheiere, sper că Comisia va aplica în mod nebirocratic acordul după ce acesta va fi ratificat. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Gurmai, un minut și jumătate. Doamna președinte, domnule comisar, dragi colegi, sunt încântată să uh, constat faptul că acest acord reprezintă o îmbunătățire semnificativă a relațiilor dintre Parlament și Comisia Europeană, mai ales în ceea ce privește competențele pe care le primește Parlamentul European în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. S-au găsit astfel soluții practice și acestea vor duce la îmbunătățiri semnificative la, în, a, ale procesului legislativ și va, vom avea pe viitor o prezență sporită a Comisiei în Parlamentul European. Aș dori să mă refer la două puncte în particular. Consider că implicarea Parlamentului în negocierile internaționale reprezintă un pas înainte uh, în așa fel încât să existe mai multă predictibilitate în ceea ce privește procedurile și, după părerea mea, elementul cel mai important este acel follow-up al inițiativelor luate de către Comisie din partea Parlamentului European. Și știm că va exista un follow-up a tuturor inițiativelor legislative într-un termen de trei luni de la adoptarea fiecarei inițiative legislative și Comisia trebuie să vină cu o propunere cel puțin într-un an de, uh, într-un termen de un an. Dacă Comisia nu înaintează o astfel de propunere, atunci uh, trebuie să motiveze această decizie, să explice de ce. Ca raportor pentru inițiativa cetățenească, eu consider că acest, uh, acest follow-up trebuie să, fie, să urmeze exact aceeași procedură. Sunt convinsă că ședința noastră plenară va adopta acest uh, acord. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Are cuvântul domnul Coleman, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest acord cadru în ceea ce privește relația dintre Comisie și Parlament, așa cum ea a fost stipulată de Tratatul de Lisabona, adică de Constituția Europeană, uh, spune, tinde să promite să democratizeze întregul demers, dar este o iluzie. În teorie se întâmplă acest lucru, pentru că, de fapt, tratatul de la Lisabona nu are autoritate democratică sau morală în Regatul Unit, unde uh, cetățenii au fost păcăliți. Schimbările acestui acord nu vor diminua puterea comisiei nealese, uh, care este sprijinită de fapt de instituția noastră. De fapt, în Uniunea Europeană, activitățile vor fi desfășurate așa ca întotdeauna, în spatele ușilor închise și pe ușa din dos. Prin urmare, noi suntem împotriva acestor propuneri, pentru că niciodată nu vom recunoaște tratatul de la Lisabona până când acesta nu va fi supus deciziei Regatului Unit. Asta este democrația adevărată. Mulțumesc, spune președinta. Doamna Flașicova Benova are cuvântul un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Comisar, uh... Stimate domnule comisar, Mă bucur foarte mult că astăzi putem discuta despre acordul cadru revizuit uh, privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană. Se specifică și se confirmă o poziție uh, mai importantă a Parlamentului European după Tratatul de la Lisabona. Subliniez acordul dintre Comisie și echipa Uh, Parlamentului European pentru acordul cadru și doresc să vă mulțumesc, domnule vicepreședinte al Comisiei, pentru implicarea dumneavoastră personală. Acum câteva aspecte legate de acordul cadru. Poziția mai importantă a Parlamentului face Uniunea Europeană mai democratică. Noi, aleși cetățenilor de, din statele membre ale Uniunii, vom fi implicați în îmbunătățirea legislației Uniunii Europene și vom avea un cuvânt mai important de spus în fața Comisiei, care va trebui să ne prezinte măsuri specifice în legătură cu fiecare solicitare legislativă. Cu aceeași ocazie, va trebui să ne cereți acordul dacă schimbați codul de conduită al comisarilor. Ne bucurăm faptul că Parlamentul va fi informat mai bine și în mod mai transparent în legătură cu tratatele internaționale în curs de negociere și anumite măsuri din acordul cadru revizuit uh, sunt importante și sunt convinsă că astfel cooperarea dintre cele două instituții vor fi, va fi mai bună și astfel tratatul de la Lisabona va, fi, va putea fi aplicat în mod coerent. Aș dori să mai uh, subliniez un domeniu cleu, o măsură importantă care va asigura um, o cooperare sporită, o, um, o relație mai bună între Parlament și cetățenii europeni. Următorul vorbitor. Domnul Svoboda, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc în primul rând să-i mulțumesc domnului Rangel pentru raportul excelent. Doresc să-i mulțumesc domnului Șefcovici pentru negocierile purtate cu acesta. Nu a fost un partener ușor de uh, uh negociere, dar a fost unul cinstit și vedem că acum uh, rezultatul concret este baza activității noastre comune. Uh, interpretarea domnului Rangel este oarecum extensivă, dar să nu uităm care sunt obiectivele avute în vedere. Cred că nu discutăm doar de transparență dintre noi, dintre noi doi ca reprezentanți ai instituțiilor, ci discutăm și despre uh, implicarea Consiliului. Consiliul, din păcate, se comportă ca un copil căruia este furată jucăria și care se ofensează foarte repede. Însă Consiliul, în loc să se simtă ofensat și să ne amenințe, ar trebui să se implice activ astfel încât, pentru binele cetățenilor continentului nostru, să avem cel mai bun rezultat. Dacă vrem să fim puternici în afară și să avem un pesc puternic, să încheiem acorduri internaționale eficiente, atunci cel mai bine ar fi să mergem împreună pe același drum. Mulțumesc, spune președinta. Acum are cuvântul domnul Arif Kader, un minut. Doamna președinte, dragi colegi, cu toții știm uh, că tratatul de la Lisabona întărește competențele Parlamentului, însă puțini dintre noi sunt conștienți de schimbările radicale pe care le aduce, mai ales în ceea ce urește politica comercială pe care o urmăresc îndeaproape. Datorită tratatului de la Lisabona, Parlamentul va ratifica toate tratele comerciale internaționale. Asta deja face zgomot și uh, duce la nemulțumiri, iar uh, negocierile cu Coreea reprezintă doar un prim semn al acestei implicări a Parlamentului. Dar se pare că s-a dorit să meargă și mai departe decât ceea ce prevede de tratatul. Eu sunt purtătorilor de cuvânt și în ciuda scepticismului unora uh, doresc să aduc un mesaj clar. Dacă Parlamentul trebuie să valideze orice acord comercial, atunci el trebuie să fie asociat la negocieri încă de la bun început. Ceea ce părea utopie la un moment dat, iată că se află acum înscris în relațiile noastre negrupeal cu uh, Comisia. Vom fi consultați în ceea ce urește mandatul negocierii. Deci mă bucur de acest lucru. Cer deci Consiliului să continue să respecte spiritul comunitar și spiritul acesta democratic din tratat. Cer colegilor și să respecte acest lucru pentru că suferim cu toții de un fel de sindrom de la Stockholm față de Uh, Consiliu și Comisie. Trebuie să ne utilizăm toate drepturile pe care le avem pentru că sunt drepturile cetățenilor. Domnul Milana, un minut. La reviziune Revizuirea acordului uh, cadru între Parlament uh, și Comisia reprezintă bazele unei mai bune cooperări între cele două instituții. Multe dintre progresele făcute în ceea ce privește procedura uh, de verificare legislativă, controlul parlamentar, obligațiile de a furniza informații, prezența executivului în Parlament. Dar ceea ce uh, doresc să subliniez mai ales este, sunt progresele făcute în domeniul relațiilor instituționale, um, colaborării interinstituționale privind uh, relațiile internaționale. Rolul Parlamentului în această direcție este obligatoriu. Ne bucurăm că un observator din partea Parlamentului European va fi prezent la negocierile internaționale bilaterale și multilaterale. Acest observator din partea Parlamentului European pentru negocierea acordurilor bilaterale, cum ar fi acordurile de pescuit, dacă nu se permite prezența acestui observator, Parlamentul nu va ști care este constitutul negocierilor nu se poate să nu se prezinte această, să nu se permite prezența reprezentantului Parlamentului pentru că uh, fără participarea Parlamentului, uh, votul Parlamentului nu va fi decât o rutină. Ajungem la procedura Catch the Eye. Are cuvântul doamna Roitova. Un minut. Vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt încântată de faptul că toată lumea își dă seama că deciziile trebuie să fie luate pe viitor în modul cel mai democratic posibil. Trebuie să întărim rolul Parlamentului European în acest sens. Noul acord împreună cu Comisia întărește poziția Parlamentului European și asta dincolo de tratatul de la Lisabona. Mă bucur de faptul că acest acord ne va permite să avem mai multe studii de impact, să avem de asemenea și o imagine mai clară a, despre exigențele pe care le poate avea Parlamentul European. Trebuie de asemenea ca deputații europeni să poată să dispună bună de o uh, mai multă libertate în ceea ce urește consultarea și accesul la documente. Și n-ar trebui ca acordul acesta să fie doar unul formal. Pentru a, pentru a ne putea da acordul e nevoie de informații prealabile, în așa fel încât să putem avea o influență uh, reală asupra uh, procesului de luare de decizie. Deci pe viitor Comisia și Consiliul vor trebui să colaboreze mult mai strâns cu Parlamentul. Pașca, ai... Mulțumesc, domnul Pașca, un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, tratatul de la Lisabona a adus noi responsabilități, noi obligații, atât pentru Parlament cât și pentru Comisie. Este un lucru bun că la mai puțin de un an de la intrarea în vigoare a tratatului avem o revizuire a acordului cadru pentru mai bună cooperare în um, obligațiile noastre comune. Astfel se vor preveni neînțelegeri uh, în luarea de decizii Uniunea Europeană se bazează pe acorduri între statele națiune, statele naționale, care au delegat unele competențe Comisiei și Parlamentului. De aceea, Tratatul de la Lisabona a adus anumite responsabilități în ceea ce privește cooperarea cu parlamentele naționale. O formă potrivită pentru această cooperare trebuie să fie un pas suplimentar pentru definirea cooperării noastre. Vă cer, domnule comisar, să vă gândiți la aceste posibilități. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Obermeier, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Parlamentul și Consiliul sunt uh, forța legiuitoare în uh, Uniunea Europeană, direct sau indirect. Însă Comisia, care nu are legitimitate democratică, reprezintă singurul organ care emite propuneri legislative. Și asta în ciuda tratatului de la Lisabona. Eu consider că astfel că există deficiențe în continuare pentru ca Parlamentul să-și ia în considerare dreptul de inițiativă, atunci trebuie și ca dreptul de flux informațional să fie unul real. Noua inițiativă cetățenească trebuie să confere Parlamentului posibilitatea de a influența procesul legislativ uh, dintr-o fază incipientă. În ceea ce privește relațiile internaționale, fluxul informațional dintre Consiliu, pe de o parte, și Parlament, de cealaltă parte, să fie consolidat, pentru că PESC nu e, ține doar de competența

Catch the Eye-Verfahren spricht. Vă mulțumesc. Ultima intervenție, doamna Morvai, un minut. Eh, mulțumesc. Mulțumesc. Să nu uităm că avem eh, pom fructiferi și pom total inutili. Așadar, să nu uităm condițiile în care Uniunea Europeană a luat naștere. Să nu uităm că au existat la nivel european atitudini dictatoriale, antidemocratice, de exemplu în țara mea. Uh, țara mea a fost uh, obligată să accepte acest tratat pe baza căruia se iau decizii fără a ține seama de opinia cetățenilor, fără ca aceștia să se poată exprima. Consider că acesta este așadar uh, un rezultat nefavorabil față de Ungaria, pentru că în Ungaria opinia publică nu a fost întrebată ce dorește, organizațiile pentru societatea civilă nu au fost consultate. Prin urmare, tratatul de la Lisabona a fost uh, adoptat în așa fel încât uh, cetățenii nici nu au știut ce conține acesta. Ei bine, cam atât pot să spun eu în ceea ce privește atitudinea dictatorială a acestui tratat nedemocratic. Mulțumesc. Redă, uh, dăm acum cuvântul domnului comisar Șefcovici. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori mai întâi să mulțumesc tuturor vorbitorilor, mai ales celor care și-au manifestat sprijinul pentru acest acord cadru, pentru că eu cred că modul în care cooperăm este foarte important și este foarte important să lucrăm cât mai bine pe viitor. Doresc să subliniez gratitudinea față de uh, grupul de lucru și echipa de negociere Parlamentului European. Am petrecut mult timp împreună, am avut 11 runde de negocieri foarte dificile, dar cred că rezultatul este unul bun și putem să ne bucurăm de acest acord excelent. Am ascultat cu multă atenție observațiilor, observațiile deputaților și mai ales pe cei care uh, au îngrijorări în legătură cu noul acord. Doresc să subliniez mai întâi un principiu care se bazează pe practici stabilite de cooperare între, între instituțiile noastre care trebuie să fie păstrate. Acest lucru înseamnă că noul cadru nu trebuie să ducă la pași înapoi în legătură cu aceste practici. Uh, cred că, în realitate, aplicarea codului cadru va duce la îmbunătățiri clare în acest sens. Ambele părți au recunoscut la negocieri că apar probleme dificile de interpretare, dar doresc uh, să aplice uh, acordul cadru revizuit în mod cât mai constructiv și doresc să vă asigur că Comisia o va face. Stimați deputați, sunt convins că practica va arăta că multe îngrijorări exprimate astăzi aici nu se vor, vor materializa, dar anumite așteptări care depășesc competențele atribuite fiecărui instituție vor fi corectate și ca reacție la solicitarea privind uh, declarația mea privind codul de conduită, doresc să confirm faptul că Comisia va face curând o propunere de modificare a acestui cod. și, conform termenilor acordului cadru, va uh, cere avizul Parlamentului în legătură cu acest subiect uh, în timpul, uh, la timpul prevăzut. Pentru a încheia, doresc să subliniez faptul că dacă descoperim probleme, vom discuta din nou împreună și vom căuta soluții. Am prevăzut o revizuire a acordului cadru deja pentru sfârșitul anului 2011. Astfel vom avea ocazia să, cooper, să corectăm anumite greșeli. Și în acest sens sper că vom colabora cât mai bune pe baza acestui acord cadru revizuit și sper că veți sprijini acest cadru la votul de miercuri. Sper că acest spirit pozitiv uh, va domnii și în uh, relațiile dintre toate instituțiile Uniunii Europene, pentru că asta așteaptă cetățenii din partea noastră și asta trebuie să și oferim cetățenilor. Mulțumesc, doamnă președinte. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Vă mulțumim, domnule comisar. Dăm din nou cuvântul domnului raportor Rangel pentru două minute. Uh, eu queria terminar uh, o bază. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să închei, să trag concluzia asupra celor spuse pe durata acestei dezbateri. Și dacă îmi permiteți, voi sublinia faptul că unul dintre obiectivele principale ale acestui acord cadru a fost ca, în materie bugetară și în materie de legislație obișnuită, ordinară, să avem Parlamentul și Consiliul pe un picior de egalitate. În ceea ce privește celelalte subiecte, ne-am dorit să respectăm echilibrul uh, așa cum a fost el prevăzut în tratatul de la Lisabona, respectând principiul separării puterilor, în așa fel încât Parlamentul European, dincolo de chestiunile bugetare și legislative ordinare, pentru ca Parlamentul European să-și poată exercita controlul politic. Eu cred că această clarificare, această explicare, uh, explicație propusă de acordul cadru revizuit, reprezintă un pas înainte pentru instituțiile noastre. Instituțiile devin mai clare, mai transparente. Și e valabil pentru cele trei instituții, chiar și Consiliul, pentru că de astăzi înainte, Consiliul va avea o viziune mai clară despre modul în care se vor organiza relațiile între Parlament și Comisie ca uh, o consecință a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Chiar dacă uneori a existat reacții, aș spune eu, emotive, emoționale la Consiliu, a existat critici împotriva acestui acord cadru revizuit, în ciuda acestui lucru, eu sunt convins că va veni o zi când Consiliul va recunoaște că acest acord reprezintă un pas pozitiv, un pas înainte pentru toate instituțiile și va veni ziua în care ne vom da seama cu toții că acest cadru rezuit reprezintă un beneficiu nu numai pentru cetățenii europeni, ci și un beneficiu pentru cele trei instituții europene și asta respectând spiritul și litera Tratatului de Lisabona. Și mulțumesc Comisiei pentru deschiderea de care a dat dovadă. Mulțumim. Închidem dezbaterea. Vom vota acest raport miercuri la ora prânzului. Acestea fiind spuse, stimați colegi, trecem mai departe. Pe ordinea de zi avem următorul punct.